meeting again. Uh... Începem din nou ședința. Am avut musafiri. De la agenții. Când am început mandatul noului Parlament, acum ne cunoaștem și vom avea acum un schimb de opinii cu fiecare agenție în legătură cu cum merg lucrurile și care le sunt planurile pentru anul, uh, uh, pentru noul an și pentru anii următori. De această dată Directorii rămân la locurile lor din sală și vor face scurte prezentări și apoi urmează întrebări și răspunsuri. Începem uh, cu James Calleja, directorul CDFOP, E vorba de Centrul European pentru Formare Profesională. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor. Agențiile europene aduc Europa mai aproape de nevoile cetățenilor. Prezența agențiilor din diferitele state membre simbolizează faptul că Uniunea Europeană aparține cetățenilor și uh, nevoile și aspirațiile lor uh, sunt cele care ghidează activitățile agențiilor noastre. Creată în 1975, CDFOP uh, alături de Eurofond sunt cele mai vechi agenții europene. La început uh, aș avea sediul la, în uh, Berlinul divizat și apoi s-a mutat la Salonic în Grecia în 95. De 40 de ani, uh, CDFOP s-a concentrat pe valoarea adăugată oferită de formarea profesională pentru forța de muncă. de lungul celor 40 de ani ne-am confruntat cu multe provocări, Um, și schimbări în secolul 21, inclusiv obiectivele UE de creare de locuri de muncă și creștere economică, cu noi obiective pentru forța de muncă. Pentru a dezvolta avem nevoie de o viziune constant reînnoită în legătură cu modul în care ar trebui să arate sistemele moderne de formare. Pentru acest obiectiv, CDFOP și-a ales motoul pentru sărbătorirea celor 40 de ani ca fiind rădăcini din trecut pentru drumul spre viitor pentru că pe baza trecutului trebuie să deschidem noi căi de oportunități spre um, locuri de muncă și cariere noi. Uh, rădăcinile sunt sistemele tradiționale de formare din statele membre, astfel se nasc calificări care apoi sprijină tranziția Uh, spre uh, locurile de muncă și apoi dezvoltarea în carieră. Dar trebuie să găsim și noi căi pentru a actualiza calificările, pentru ca oamenii să obțină noi calificări de-a lungul întregilor cariere profesionale dincolo de restricțiile granițelor naționale și instituționale, dintr-o perspectivă a învățării de-a lungul întregii veci, uh, vieți. Uh, oamenii au nevoie uh, de noi căi pentru a avea cariere interesante, pentru a-și păstra calitatea vieței și pentru a fi competitivi. Și devin evidente uh, Uh, caracteristicile noilor uh, sisteme de formare. Statele membre definesc conținutul acestora, dar um, noi am putut avea o influență pozitivă asupra acestor evoluții. CDFOP a jucat un rol de pivot în consolidarea cooperării europene în formare prin misiunea sa de a uh, oferi dovezi pentru a ajuta realizarea de politici de formare care să promoveze incluziunea socială mai multe dintre aceste activități, Consiliul, Comisia, statele membre și partenerii sociali au cerut cele focului uh, să se implice. Personal, am avut experiențe legate de modul în care uh, programele CDFOP pot să fie utile în programele de vizite de studiu care um, creează legături între realități locale și îmbunătățesc sistemele de formare. Trebuie să ne asigurăm că eforturile de la nivel european uh, reușesc să defină factori de multiplicare la nivel național. Trebuie și această provocare este reflectată în activitățile CDFOP din 2014 și în programul pentru anul acesta alături de Comisie, statele membre și partenerii sociali, CDFOP face eforturi pentru a consolida rolul învățării pe internet pentru tinerii și adulții care deja și-au început cariera. În 2014 am sprijinit, de, exemplu, Comisia pentru a crea Alianța Europeană pentru Ucenicie. CDFOP a sprijini statele membre și partenerii sociale într-un forum de parteneriate pentru a consolida reforma uceniciei. Am lansat anul trecut evaluări ale uceniciei în Malta și Lituania. În 2015, la solicitarea lor, vom face aceste evaluări și pentru Slovenia, Grecia și Italia. și dezvoltăm instrumente europene pentru ca sistemele să devină mai flexibile, pentru ca toate tipurile de formare să conteze, mobilitatea pentru învățare uh, și uh, în carieră să fie mai simplă și să existe posibilități de formare de-a lungul întregii vieți. Până la sfârșitul 2015, 26 de țări vor avea, își vor lega calificările de cadrul european de calificări, permițând oamenilor și întreprinderilor să compare calificările între uh, statele europene. CTFOP va continua să sprijine acest proces. Anul trecut, CDFOP a publicat una dintre primele evaluări ale uh, validării formării informale în afara sectorului public și va actualiza în 2015 liniile directoare europene pentru validare. Un număr uh, record de oameni folosesc Europlus, un portofoliu de documente disponibil în 27 de limbi, pentru a-și arăta calificările, cunoștințele și competențele la, care, la dezvoltarea căruia participă CDFOP. De la lansarea sa în 2005, 47 de milioane de CV-uri au fost generate online. Doar anul trecut au fost generate 13 milioane de CV-uri. Deci, consolidarea coerenței între uh, instrumente și principii este o prioritate pentru noi și în 2015 este nevoie de noi eforturi pentru a dezvolta și a adopta un sistem de credite european de formare pentru a ne asigura că toate programele de formare respectă standardele cele mai înalte din recomandările Consiliului și Parlamentului European. Împreună facem eforturi pentru a ameliora legăturile dintre sistemele de formare și piața muncii la nivel european și național. CDFOP a arătat că politicienii trebuie să fie informați de tendințele de pe piața muncii, care trebuie să stea la baza tuturor sistemelor de formare. În anul acesta, CDFOP își va actualiza analiza privind tendințele din toate statele membre și va continua să discute provocările legate de calificări uh, puse de dezvoltarea economiei ecologice. CDFOP a contribuit mult și la documentul Forumului Mondial și anume um, legătura dintre nevoile pieții muncii și calificări prezentat la Davos anul trecut și anul acesta va prezenta uh, primul document studiu privind inadaptarea calificărilor la nevoi. Uh, vom sprijini astfel reforma sistemelor de formare într-o perioadă dificilă de după criza economică. Resursele sunt limitate și oamenii sunt nemulțumiți din cauza șomajului și din cauza faptului că instituțiile de învățământ și formare nu corespund întotdeauna realităților de pe piața muncii. CDFOP va continua să contribuie la această dezbatere anul acesta cu raportul său o formare profesională mai bună pentru vieți mai bune, în care vom analiza progresul sistemelor uh, de formare din statele membre. Dar ajuta să construim sisteme de formări moderne, trebuie să ne asigurăm că cetățenii și întreprinderile beneficiază de aceste sisteme. Și asta înseamnă mai multe solicitări din partea pentru CDFOP. CDFOP trebuie să integreze inițiative inițial separate și să facă legătura dintre reformele de pe piața formării cu tendințele de pe piața muncii. Reacționăm asumând noi sarcini cum ar fi oferirea de mai multe informații și analize specifice pe țară și uneori se sprijin direct în anumitor țări sau grupuri de țări. În încheiere, CDFOP mm, are nevoie de sprijinul continuu a Parlamentului European în activitatea sa și este gata să ofere orice informații poate în legătură cu tendințe europene sau naționale pentru a sprijini dezbaterile din Parlament um, și avizele adoptate în Parlament. Modernizarea um, formării profesionale este o provocare continuă, dar oricum formarea este un proces de lungul întregii vieți și ne concentrăm pe nevoile de formare ale cetățenilor europeni în contexte eh, sociale și economice foarte diferite. Dorim să obținem rezultate și să luăm inițiative de pe urma cărora să beneficieze direct cetățenilor, atât la nivel personal eh, cât și profesional. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Menendez Valdez, directorul Fundației Europene pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă. Vă rog. Thank you very much, uh, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Se vede că directorul CDFOP și cu mine avem puțin peste 40 de ani. Sărbătorim a 40 aniversare anul acesta ca și CDFOP, ceea ce înseamnă 40 de ani de existență a a ă, agențiilor europene. Peste 40 de ani în familia europeană, dar a, ă, alții din familia noastră, de exemplu ă, Fundația Europeană de Formare, au doar vreo 20 de ani. Uh, prezentăm la comisia dumneavoastră munca agențiilor. Nu vreau să repet uh, tot ce s-a mai spus, cred că ați primit uh, și acest document cu informații mai detaliate privind activitățile noastre pentru 2014 informații referitoare la indicatorii de performanță. Sper că ați primit mailul meu pentru că el conține linkuri cu toate rapoartele menționate și aș dori doar să subliniez unele elemente care pot să fie mai interesante, dar am să încerc să nu fiu deloc exhaustiv. În 2014, Eurofound a produs 125 de publicații în diverse versiuni lingvistice, am implementat 99,7% din buget, din bugetul acordat de autoritatea bugetară, Parlamentul și Consiliul și ne-am folosit în proporție de 99% capacitatea de personal. Ca rezultat uh, al acestor activități și al activităților din anul anterior, am fost citați în 328 de documente de politică ale Uniunii Europene, și uh, este misiunea noastră să oferim informații pentru a ameliora uh, politicile din domeniile sociale și de muncă. Deci am contribuit cu 43% mai mult decât în anul anterior și 36% mai mult la documentele Parlamentului European. Ne-am continuat activitatea în cele patru domenii prioritare de politică stabilite în programul nostru pe patru ani și vi le voi prezenta pe scurt uh, pentru a sublinia unele din principalele noastre activități. Începând cu uh, participarea la piața de muncă și combaterea șomajului. Aceasta este principala uh, prioritate Eurofound. Uh, pe lângă aceasta am continuat să lucrăm în domenii cum ar fi crearea de locuri de muncă în IMM-uri, am studiat implicațiile diferenței de gen în ocupare, participarea scăzută a femeilor la piața de muncă. Am început deja și vom continua anul acesta proiecte în acest sens, ceea ce este esențial pentru a ameliora participarea la piața de muncă a femeilor, așa cum se stipulează în strategia Europa 2020. Și așteptăm cu nerăbdare reforme ale pieței de muncă care să funcționeze în diferitele state membre, să se reducă costurile uh, muncii, să găsim probe care să arate decidenților politici care sunt cele mai inteligente politici ce pot fi implementate și care e cel mai bun mod de a le implementa. De asemenea, ne continuăm și activitățile uh, legate de tineret, analizăm evaluarea altor politici, politici pentru tineret și, de asemenea, uh, alte domenii legate de tineret, incluziunea socială a tinerilor, acordând o atenție specială implementării garanției pentru tineret sau a altor elemente, cum ar fi antreprenoriatul la tineret. Un alt domeniu de interes sunt condițiile de lucru și uh, calitatea muncii. Calitatea muncii este un domeniu cheie de cercetare pentru Eurofound. Și uh, Uh, rezultatele sondajului nostru vor fi implementate peste câteva zile. Practic e vorba de interviuri față în față cu 4.000 de cetățeni europeni pe care îi întrebăm despre condițiile lor de muncă, facem o evaluare a calității muncii, a calității locurilor de muncă în Europa și de asemenea analizăm perspectiva costurilor vieții și anume cum se poate ca condițiile de lucru să fie cât mai sustenabile și să permită oamenilor să fie incluși pe piața muncii și să și uh, rămână cât mai mult timp uh, activi. E vorba de caracteristici ale joburilor, ale calității muncii, dar și ale politicilor. Și vom avea mai multe activități corelate, încercând să introducem uh, Uh, elemente în diferite politici care pot ameliora uh, viața de muncă, cum ar fi uh, un sistem de pensii flexibil, de asemenea politici care să permită oamenilor să-și schimbe traiectoria profesională și să găsească joburi pe care să le poată desfășura mai mult timp. Un al treilea domeniu de interes uh, stă în centrul mesajului președintelui Juncker și anume relansarea dialogului social. Dialogul social este un element cheie pentru Eurofound. Am analizat uh, dialogul social în general din diferite perspective și acum căutăm exemple de participare a partenerilor sociali la guvernanța economică în cadrul semestrului european, dar și implementarea la nivel național a, reforme, a programelor naționale de reformă. Analizăm diferite elemente legate de articularea la nivel european și nivel național a uh, Consiliilor Europene de Întreprindere, de exemplu. Încercăm să găsim uh, subiecte cheie și activități nucleu, cum ar fi stabilirea salariilor, uh, remunerarea sau studierea timpului de lucru. În cele din urmă, al patrulea domeniu prioritar este reprezentat de calitatea vieții și politicile sociale. Continuăm să uh, ținem cont de mobilitatea socială în Europa și o bună parte a activităților noastre vor fi desfășurate în domeniul serviciilor publice, un element cheie pentru economiile europene și pentru modelul social european. Este vorba, într-o mare măsură, și de încrederea cetățenilor în instituții. Este important, mai ales într-o perioadă dificilă ca aceasta cu care suntem confruntați de când a început criza în 2008. Sigur, pentru uh, mai multe detalii puteți să mă contactați sau să intrați pe linkurile pe care vi le-am trimis. Aș dori să mai vorbesc despre platforma noastră am elaborat o bază de date și am fost invitați să contribuim și noi la formarea acestei baze de date. Implicarea Eurofound este foarte importantă și vreau să vă atrag atenția asupra faptului că Parlamentul European a aprobat un proiect pilot privind vi viitorul uh, manufacturii, DigiGrow de la Comisie ne-a transmis nouă uh, sarcina de a face acest studiu și vom analiza și implicația politicilor industriale asupra ocupării și vom exploata diferite scenarii pentru reindustrializarea Europei, ținând cont de uh, um, Uh, delocalizarea și relocalizarea întreprinderilor în Europa la nivel regional și local și, de asemenea, implicarea IMM-urilor. Acest proiect va dura cam trei ani și vom ține legătura cu Comisia Europeană în permanență și vom transmite informațiile și Parlamentului European, desigur. Avem o cooperare strânsă cu Comisia dumneavoastră, după cum știți, în legătură cu timpul de lucru, cu formele de ocupare, cu IMM-urile și vom începe să discutăm încă de luna aceasta despre pregătirea următorului nostru program pe, uh, pentru perioada 2017-2020. Aici am apreciat foarte mult contribuția uh, decidenților politici și ne-ar plăcea să știm care sunt prioritățile politice ale noastre pe termen mediu și puteți să vă aduceți contribuția ca membri în Parlament, ca membri ai Comisiei pentru Ocupare sau în orice mod considerați că este adecvat. La început uh, am spus că existăm de 40 de ani, acum aș dori să mă refer la patru, acești 40 de ani de când există agențiile europene. Noi vom fi agenția care va coordona rețeaua europeană de 42 de agenții, începând cu data de 1 martie și vom studia viitorul agențiilor europene. Așteptăm cu nerăbdare această perioadă de coordonare ca să explorăm noi uh, moduri de coordonare posibile. Am uh, fost și la Comisia de Control Bugetar pentru descărcare și avem senzația că comisiile dumneavoastră chiar ne cunosc munca, mai ales comisia dumneavoastră și știm că puteți uh, colabora foarte bine cu uh, comisiile mai specializate, cum este cea pentru bugete și cea pentru control bugetar. Și am dorit să subliniem parteneriatul interinstituțional și dorința de a colabora mai strâns cu Parlamentul, Comisia și Consiliul. De asemenea, așteptăm cu nerăbdare următoarele etape în cadrul grupului de lucru interinstituțional, unde discutăm viitorul agențiilor. Nu trebuie să uităm că rețeaua de agenții reprezintă cam 20% din uh, funcționarii uh, Uniunii Europene, doar 0,36% din buget, dar suntem o parte cheie a arhitecturii instituționale a Uniunii Europene, și uh, suntem responsabili mai ales în fața Parlamentului. Mulțumesc mult! Mulțumesc! Am să dau acum cuvântul doamnei Crista Sedlacek, directoarea Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă. mulțumesc. Aveți cuvântul. Madam Chair, uh, ladies and gentlemen, uh... Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru invitație. Eu, împreună cu Madeleine, reprezentăm o, una dintre agențiile tinere ale Uniunii Europene. Anul viitor vom sărbători cea de-a 20-a aniversare. Astăzi trebuie să vă prezint activitatea noastră pe 2014 și pe 2015. Uh, sper că vom reuși să, sau veți reuși unii dintre dumneavoastră să sărbătoriți uh, a 40-a aniversare a agenției noastre în uh, viitor. Am început să lucrăm la programul nostru strategic 2014-2020 cu ceva timp în urmă și am identificat șase domenii prioritare în primul rând, anticiparea modificărilor, schimbărilor, date cu privire la sănătatea și securitatea la loc, locul de muncă, de asemenea, instrumentele necesare în special pentru micro-întreprinderi și întreprinderi de nivel mediu. Mai apoi am identificat necesitatea de a avea parte de date colectate la nivel european în domeniul acesta al sănătății și securității și a șasea prioritate sau al șaselea domeniu prioritar este comunicarea. În primul și în primul rând, campania noastră cu privire la sănătatea la locul de muncă. Am început în 2014 și ne-am axat înspre special asupra gestionării stresului. Timp de 2 ani de zile, am uh, decis să ne ocupăm tocmai de stres și de riscurile psihosomatice. Încercăm pur și simplu să creștem gradul de conștientizare și să oferim mai multe informații companiilor, uh, partenerilor sociali și altor actori. Stresul a fost ales ca și temă esențială a acestei campanii pentru că ne-am dat seama că, iată, în ziua de astăzi, între 50 și 60% dintre cei care își pierd locul de muncă o fac din pricina stresului uh, căruia ei sunt uh, uh, expuși. De asemenea, costurile pentru economie ale acestei tendințe sunt mari, 3% din PIB sunt pierduți astfel. Și ce am făcut noi? Am creat documente, uh, website-uri și alte tipuri de materiale pe această temă în 24 de limbi diferite. Toate mesajele noastre sunt cât se poate de clar. Stresul și riscul legat de stres poate fi evaluat și uh, poate fi uh, eliminat sau măcar gestionat. Avem și un pachet uh, de asistență europeană la nivel european, ICAP. Este, aceasta este o formă de mână întinsă și care se concretizează practic într-o serie de campanii demarate în toate cele 27, 28 de state membre. Uh, Colaborăm în acest sens cu oficiile și birourile noastre deschise la nivel național. Am reușit să organizăm până în momentul de față 20 de evenimente uh, europene, dar uh, în, pe lângă acestea și statele membre au demarat propriile lor uh, acțiuni. Uh, am recrutat mai mult de 100 de parteneri în cadrul acestei campanii. Acești uh, parteneri sunt uh, companii, parteneri sociali, de asemenea, și toți partenerii noștri ne-au uh, promis că vor finanța această și vor sprijini această companie până în 2020. Acești parteneri, printre care se numără Lego, Heineken, Toyota, Siemens, Pirelli și mulți alții sunt foarte angajați în uh, atingerea ambițiilor noastre. Am uh, creat pentru prima dată un ghid electronic care oferă informații tuturor, poate fi ușor accesat, este gratuit de asemenea. În ghidul nostru explicăm ce înseamnă stresul, care sunt cauzele, consecințele și dăm uh, sfaturi cu privire la manierele de gestionare a stresului. Lucrul acesta este important în special pentru IMM-uri. Avem versiuni diferite pentru fiecare stat membru în parte. În aceste versiuni includem și resursele și instrumentele la dispoziție în fiecare stat membru în parte. De asemenea, vom mai organiza și alte evenimente pe această temă împreună cu uh, președinția letonă. Vom organiza la Riga un, o conferință în cursul căreia vom reuși să dăm premii companiilor mici și mijlocii din întreaga Europa care reușesc să gestioneze uh, Uh, cel mai bine problema stresului, iar la finele anului vom avea o conferință finală la Bilbao. Pe lângă această campanie, bineînțeles, ne pregătim deja pentru campaniile pe 2016-2017 s-a decis ca această, viitoarele campanii să se refere la forța de muncă ce îmbătrânește. Majoritatea acțiunilor se vor baza pe un par, proiect pilot care este în momentul de față în curs de demarare. Acesta a fost uh, demarat în 2013 ca urmare a, decizi, a, a deciziei Parlamentului European. Iar noi am primit responsabilitatea demarării uh, și uh, punerii în aplicării a acest, aplicarea acestui uh, proiect pilot. În cadrul proiectului pilot uh, analizăm toate acțiunile demarate la nivel național pentru, pentru uh, ajutorarea forței de muncă în curs de îmbătrânire. De asemenea, pornind de la experiențele colectate la nivel uh, național, vom încerca să venim cu recomandări, în special pentru IMM-uri. Încă de astăzi vedem că există mari diferențe între statele membre din perspectiva, perspectivele pe care le folosesc ei în cristalizarea de măsuri pentru ajutorarea forței de muncă și pentru asigurarea sănătății și securității la locul de muncă a persoanelor în vârstă. Deci vedem că abordările sunt diferite în statele membre. La mijlocul lui 2015 vom organiza o conferință. Sperăm că și dumneavoastră veți uh, participa și uh, veți, uh, veți avea de câștigat de pe urma acestei conferințe. Publicațiile legate de această conferință vor deveni publice la finele anului 2015, dar vă asigurăm că vom veni alături de dumneavoastră pentru a, pentru a discuta tot ceea ce e important în context. Știți prea bine, am dezvoltat uh, OIRA, um, un uh, instrument online interactiv de evaluare a riscurilor. Uh, acest instrument este unul gratuit, în momentul de față, 14 state ajută la dezvoltarea OIRA. Aceste state uh, creează versiuni lingvistice noi, includ informații cu privire la situațiile din statele naționale și, de asemenea, am început uh, să lucrăm la o strategie de promovare a OIRA până în 2020. Încercăm să încurajăm statele membre și diferitele sectoare să participe mai, mai mai mult la acest uh, instrument. Dar oricum, OIRA a fost un succes în ultimii doi ani de zile. Gradul de atractivitate a acestui instrument a sporit considerabil. Toate acestea au la, au la bază până la urmă cadrul strategic uh, al Uniunii Europene privind securitatea și sănătatea la locul de muncă. Comunicarea Comisiei a fost publicată anul trecut. Uh, agenția noastră este uh, bine subliniată și importanța ei e bine subliniată în această comunicare a Comisiei. Până în anul 2020 ne vom ocupa de punerea în aplicare a acestui cadru politic nu doar prin intermediul OIRA, ci și prin uh, campaniile noastre privind uh, combaterea stresului. Ce vom mai face în 2015, 2016, 2017? Am demarat un proiect uh, major cu privire la IMM-uri. Vom putea prezenta în 2017 studii, rezultate, recomandări pe tema aceasta. Uh, vom putea, cu ocazia respectivă, să vorbim mai mult despre nevoile micro-întreprinderilor. Am început să lucrăm asupra bolilor la locul de muncă, uh, un raport pe tema aceasta va fi publicat în 2016. De asemenea, Uh, arătăm care sunt uh, beneficiile, dar și consecințele finanțării uh, insuficiente în securitate și sănătate la locul de muncă. De asemenea, vom putea în curând să vă prezentăm un raport cu, privind la, cu privire la sondajul referitor la riscurile cu care se confruntă întreprinderile mici și mijlocii. Ne axăm în special în cadrul acestui social, uh, sondaj pe companiile mici cu uh, până la 5 uh, angajați. Aceste companii sunt active în toate sectorile economice, avem 36 de state membre implicate, încercăm să lucrăm la o îmbunătățire a metodologiei și de asemenea încercăm să încurajăm companiile să ia măsuri preventive. Încercăm să le arătăm companiilor care sunt consecințele nelorii acestor măsuri. Bineînțeles că în sondajul nostru ținem uh, cont de dimensiunile, de sectorul economic în care se își desfășoară activitatea compania și de asemenea ținem cont, printre altele, și de vârsta angajaților. Acest sondaj uh, va fi uh, finalizat uh, în curând. Sperăm că prezentarea rezultatelor va, veni, va fi făcută chiar aici, la Parlamentul European. Avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Bineînțeles, Oș Wiki este foarte important. Acest proiect a fost lansat anul trecut la Frankfurt. În această Wikipedia privind securitatea și sănătatea prezentăm informații cu privire la tot ceea ce se întâmplă în sectorul securității și uh, sănătății. Acest instrument se va transforma într-unul cheie nu doar în Europa, ci și în afara granițelor europene continuăm să fim implicați și în programul european de vecinătate. Sperăm că acesta va fi demarat cât mai curând cu putință. Am uh, demarat de asemenea și un sondaj în rândul actorilor implicați uh, 3600 de astfel de actori uh, și-au expus părerea cu privire la proiectele și campaniile noastre. Pe ansamblu, uh, cei cu care lucrăm sunt mulțumiți de serviciile noastre, informațiile pe care le punem la dispoziția lor nu pot fi găsite altundeva, în special la nivel național. Toate aceste informații astfel colectate ne vor ajuta și pe noi în anii următori în formularea programelor noastre de viitor și a proiectelor pe care le vom demara cu partenerii sociali cu, și cu dumneavoastră și celelalte instituții europene. Vă mulțumesc mult! Thank you, and I now give the floor to... Mulțumesc. Îi dau cuvântul doamnei Șerban acum, director al ETF. Aveți cuvântul. Thank you very much, madam. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați eurodeputați, este întotdeauna onoare să ne întâlnim cu dumneavoastră și să vă prezentăm în câteva minute um, punctele forte ale agențiilor noastre și să primim din partea dumneavoastră un feedback în legătură cu ce doriți să facem în continuare pentru a lucra în slujba Europei. Noi nu avem uh, un uh, trecut atât de bogat ca și celelalte agenții, dar totuși uh, Fundația Europeană de Formare poate oferi mult uh, sprijin dumneavoastră în activitatea dumneavoastră și uh, ETF este la dispoziția dumneavoastră pentru o comparare sporită. În noiembrie am spus că în 2014 a fost uh, creată Fundația Europeană de Formare. Um, în anul în care am sărbătorit 25 de ani de la căderea zidului Berlinului și au trecut și 100 de ani de la primul război mondial. Fundația a fost creată în slujba cetățenilor pentru a ne asigura că Europa va fi capabilă să coopereze cu țările vecine mm, ca parteneri egali, pe picior de egalitate. Și astăzi, aici, în fața dumneavoastră, încerc să vă arăt că și în 2015 vom continua cu același mandat. Și doresc să o fac ilustrând acest lucru cu una dintre cele 10 priorități ale Comisiei Europene și anume Uniunea Europeană ca actor global mai puternic. Și atunci când ați votat titlul 4 din buget, Europa Globală, sau Europa în lume, noi încercăm să contribuim la orientarea sprijinului nostru prin dezvoltarea cooperării și asistentei cu uh, țările din mandatul nostru în uh, urmărind acest obiectiv. E nevoie de o extindere în afara Uniunii Europene a politicilor noastre interne, pentru a ne asigura că obiectivele noastre politice sunt vizibile pe scena mondială și influențează evoluțiile de pe aceasta. Uh, pentru că Uniunea Europeană să devină un uh, actor global mai uh, vizibil, trebuie să continuăm să ajutăm la aplicarea reformelor democratice, să sprijinim statul de drept, să dezvoltăm capacitățile instituționale și o Um, administrație publică funcțională în țările partenere. Um, țările partenere sunt Balcanii Occidentali, Turcia, vecinătatea sudică, estică și țările care beneficiază de cooperare de, de, pentru dezvoltare. Și anul 2015 este anul european pentru dezvoltare. E important de menționat în legătură cu globalizarea în domeniul nostru este faptul că întreaga lume se confruntă cu un șomaj ridicat structural. Deci, sunt momente de instabilitate socială și politică profundă care creează fenomene migratorii imprevizibile și greu de gestionat și un număr considerabil de refugiați circulă nu doar între țările noastre partenere, ci și spre Europa. Și există disparități uh, grave de venit la nivel global. Din păcate, criza financiară ne-a pus în situația de a vedea mm, efect negativ asupra clasei de mijloc în țările dezvoltate, dar când vorbim despre elementul global care este criza economică și financiară, observăm că în țările partenere globalizarea a adus o polarizare a veniturilor. Și oh, acesta este un fenomen foarte sever cu care se confruntă țările partenere, dar comerțul, mediul și dezvoltarea sunt globale prin definiție. Dar în Europa, de ani buni, avem inițiative care permit, care oferă oportunități întreprinderilor noastre pentru a se extinde în, în străinătate, de exemplu IMM-urilor. Și inițiativele Comisiei cu sprijinul Parlamentului avea obiectivul de a pune întreprinderile în poziția de a crea locuri de muncă pentru a, și de a beneficia de oportunități de afaceri în afara Europei. Și această inițiativă va, veți, o veți regăsi și voi vorbi în curând uh, despre cardul albastru. Dar să nu uităm că um, populația Europei reprezintă 7% din populația lumii și deocamdată avem doar 10% din creșterea economică mondială, dar în Europa uh, este cheltuit jumătate din bugetul global uh, pentru acțiuni sociale din lume. Deci dacă Europa continuă să rămână um, individualistă, nu poate să uh, fie un model pentru țările vecine. Comisarii au spus recent aici, la Parlament, la audieri, că a fi cel mai mare donator pentru că Europa uh, oferă cele mai mari sume pentru, în calitate de asistență pentru țările în curs de dezvoltare în lume, Europa nu dorește doar să plătească, dorește să fie un adevărat actor. Și capitalul uman este domeniul care a fost ales de dumneavoastră, stimați deputați și de comisie, pentru a fi uh, primul factor care să facă Europa un actor global mai puternic. Este un uh, factor netradițional al competitivității, dar um, este o forță softă a afacerilor externe și tocmai aici putem noi interveni, în relația cu oamenii. Și doresc acum să vă prezint documentul nostru pe care l-am pregătit la solicitarea dumneavoastră, doamnă președinte, în pregătirea acestei uh, întâlniri. Mai întâi, care este credoul nostru ca și uh, al Uniunii Europene este că viitorul oamenilor trebuie să fie în țările lor. Și deci, Lucrăm cu țările partenere pentru a maximiza potențialul dezvoltare a factorilor um, um, uman pentru, și pentru coeziunea socială în uh, țările de origine. Dar valorile europene sunt și libera circulație și ele se aplică și partenerilor noștri. Deci dacă doresc să uh, dacă oamenii doresc să um, emigreze legal, îi ajutăm. Dar oferindu-le un viitor la ei acasă, considerăm că putem și reduce presiunile migratorii asupra Europei. Și asta încercăm să facem, să consolidăm angajamentul global al Uniunii Europene și lucrăm prin politici. Politici pentru dezvoltarea capitalului uman în afara Europei, inspirat din dimensiunea externă a politicilor noastre interne. Pentru a dezvolta capacități calificări și combinăm uh, viziunea pentru 2020, orizontul 2020, cu nevoile punctuale ale sectoarelor economice deja existente, pentru a crea o creștere economică care să ducă la locuri de muncă noi și nu doar la profituri în sectorul economic și voi prezenta ce facem noi cu cazul Albaniei, pentru că în Albania, ca și în toate celelalte țări din Balcanii Occidental și în uh, Turcia, am făcut un studiu în legătură cu capacitatea administrației publice de a aplica politici credibile și ajutăm țările în planurile lor de cheltuieli pe termen mediu și creăm și un sistem de monitorizare pentru politicile respective pentru ca ele să nu fie aplicate fără a ține cont de rezultatele de atins, pentru că e important impactul asupra acestor țări. Și recent, primul ministru al Albaniei a spus la o reuniune internațională că, cu contribuția noastră, dar după decizia lui, a fost capabil să-și restructureze guvernul, să restructureze alocările pentru capitalul uman din buget, au fost disponibile de trei ori mai multe fonduri pentru a pune în aplicare uh, anumite revederi în domenii din foaia de drum și a identificat uh, uh, anumiți indicatori de monitorizare din Albania. Și suntem membri, mândri de faptul că, cunoscând bine țara, am înțeles de ce avea nevoie Albania. Deci asta nu este un caz izolat, am dat doar un exemplu pentru că prim-ministrul a dorit foarte mult să spunem întregii comunități că Uniunea Europeană ajută mult Albania. Așa cum am spus, doar politicile singure nu pot face mare lucru. Cei care administrează politice și capitalul social este foarte important și de aceea noi credem într-o guvernanță făcută de toți actorii. Aceasta este o guvernanță bună dacă e participativă, eficientă uh, și Uh, are și o dimensiune de anticipare, uh, să se mm, asume riscul de a face anumite lucruri. Cooperăm cu guverne, cu partenerii sociali la nivel central, cu diferite sectoare, dar și cu cei din teritorii. Um, toți acești actori trebuie să aibă un rol și dacă nu le permitem să joace un rol, nu pot să rămână parteneri credibili. Și de aceea vă prezentăm aici, în activitatea noastră, cazul Ucrainei. Așa cum am spus în, și în noiembrie, când oamenii uh, își cereau libertatea pe Maidan și ETF-ul era acolo, în altă parte, pentru a dezvolta capitalul uman al Ucrainei, pentru că oamenilor le pasă de viitorul lor și eu cred că Europa îi poate ajuta și suntem gata să continuăm să ajutăm să ne continuăm mandatul. Am făcut același lucru în Tunisia primăvara arabă, a creat multe așteptări în rândul cetățenilor și, din păcate, investițiile sunt esențiale pentru a crea locuri de muncă într-o țară. Dar, de multe ori, investițiile nu sunt bine distribuite pe teritoriu. Majoritatea investițiilor merg în capitală și Ehm, am hotărât să lucrăm în sudul Tunisiei pentru a da șanse egale cetățenilor, indiferent unde locuiesc, pentru a aplica o politică teritorială care să permită o coeziune și să o, uh, eh, ofere un viitor cetățenilor peste tot în uh, orașul lor și în, în satul lor. Și în toate aceste țări ne-au spus că astfel își pot influența politicile naționale și apoi le pot pune în practică. Și avem și exemple de astfel de cazuri în documentul pe care vi l-am pregătit. Am vorbit despre antreprenoriat. Eh, învățarea antreprenorilor este esențială în tot ceea ce facem. Am vorbit deja despre cultura antreprenorială când am vorbit despre politică, despre guvernele care creează instituții pentru antreprenoriat și cu toții dorim să oferim și oamenilor posibilitățile de a avea mai multe inițiative de antreprenoriat. Creăm în rândul oamenilor o rezistență, o capacitate de a se adapta la schimbările din țara lor și pentru a ilustra o politică europeană, Small Business Act for Europe, facem același tip de evaluare în toate țările din vecinătatea uh, estică, sudică, în uh, Balcanii Occidentali sau în Turcia și după ce vom face aceste evaluări vom putea reveni aici pentru a vă prezenta evoluțiile față de exercițiul precedent. Așa cum v-am spus, uh, încercăm să permite oamenilor să aibă șanse la ei acasă, dar și dacă doresc uh, uh, să um, emigreze să o facă. Și aici, în Casa Democrației Europene, știți că migrația trebuie gestionată, nu doar în țara de origine, ci și în țara de destinație. Și observăm în continuare că, din păcate, migranții legal calificați nu aleg Europa ca prima destinație, pentru că prețul, costul social plătit de Europa odată cu revizuirea cardului, blue cardului, cardului albastru, poate să oferă o situație de tip win-win. Dacă oamenii au hotărât să emigreze, trebuie să le oferim uh, aceste posibilități, țara de origine și țara de destinație, cred că trebuie să maximizeze avantajele legate de migrația um, calificărilor. Problema este că țările de origine și de destinație nu fac prea multe pentru a pregăti migrația sau pentru a convinge cei care uh, au locuit într-o țară străină o vreme să se întoarcă acasă și să-și folosească calificările obținute în străinătate. În timpul președinției letone, Parteneriatul estic va fi din nou un subiect de discuție în acest an și noi vom contribui cu dimensiunea legată de capitalul uman din parteneriatul estic. Vom continua de asemenea să eforturile pentru ca politicile să devină mai credibile în slujba oamenilor și pe 3-4 iunie vom organiza o dezbatere participat tuturor celor 30 de țări în legătură cu modul în care capitalul uman poate să se dezvolte mai bine învățând din semestrul european și sperăm că și dumneavoastră veți putea participa la această dezbatere. Sper că aveți încredere în agenția ETF, că obține rezultate, performanțele noastre sunt cred găitoare. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Thank you. Um... Mulțumesc. Voi da acum cuvântul Iute Steinruck, coordonator la socialiști. Sau nu? Voi începe cu dumneavoastră? Poate ar fi mai bine să încep cu cineva de la PPE. Nu, cu Iuta. Uh, reactions questions. Your, the floor is yours. Vă rog, reacții, întrebări, aveți cuvântul. Da, am nenumărate întrebări legate de uh, prezentările acestea foarte bune, dar sigur că nu le voi putea adresa pe toate astăzi. Uh, Uh, vi le voi trimite poate și în scris sau vom mai discuta bilateral cum am făcut și anul trecut. Înainte de toate aș dori să uh, felicit toate, toate agențiile și toți, uh, pe toți angajații lor. Sunt de vreo șase ani în Parlamentul European, membră la comisia noastră și din punctul meu de vedere și din punctul colegilor de la Social Democrați și al celorlalți de la celelalte grupuri, uh, Uh, de câte ori avem nevoie de know-how, de instrumente, știm că totdeauna ne putem baza pe agenții și sunteți uh, un instrument foarte important în munca noastră, în munca tuturor instituțiilor europene și sunt foarte bucuroasă și de faptul că rețeaua dintre agenții este foarte bună, merge foarte bine și uh, este foarte puternică, nu doar la nivel european, ci și la nivel național, uh, ceea ce mi se pare cu siguranță o evoluție foarte fericită. Pentru fiecare agenție am multe observații, am să încerc uh, să mă exprim însă cât mai succint. În legătură cu CDFOP, Cred că CDFOP uh, la ora actuală este și poate fi un instrument foarte puternic pentru a combate șomajul în rândul tinerilor și pentru a crea structuri în Europa și, uh, cum să spun, structuri orientate către viitor, calificări pentru viitor. Și am o întrebare, de fapt, cred că trei, mă interesează formarea profesională duală. Există în Europa, dar e nevoie de mai mult decât uh, ceea ce se face în diferite state membre europene. Aș vrea să știu ce măsuri concrete propuneți, pentru că eu am impresia că funcționează destul de greu în statele membre uh, Astfel de modele sunt mai greu puse în aplicare, deși mulți și le-ar dori. Ce propuneți dumneavoastră instituțiilor europene? Cum să facem ca să ajutăm statele membre? Care credeți că sunt principalele blocaje? Uh, știm că avem uh, inițiativa pentru tineret care trebuie implementată, care uh, aduce anumite fonduri, care credeți noastră că ar fi uh, pragurile cele mai importante, blocajele? Sunt mulți uh, șomeri în Europa, nu doar tineri, sunt și foarte mulți uh, șomeri de lungă durată, de, de toate vârstele. Aveți analize făcute de schimbarea formării profesionale, de reformare? Apoi, următoarea întrebare se adresează domnului Mendes Valdes de la Eurofound. Aveți uh, diferite instrumente pe care le-ați descris, pe care Eurofound le are la dispoziție. Foarte interesant mi s-a părut ce ați spus despre evaluarea calității muncii în Europa. Am discutat cu niște sindicaliști dintr-o anumită branșă europeană recent și în astfel de discuții văd evoluții pozitive. Mă interesează dacă și dumneavoastră faceți astfel de analize. În legătură cu dialogul social, uh, ieri am uh, avut o serată parlamentară aici cu reprezentanții pentru dialog social din Germania și a fost foarte interesant să vedem uh, și sindicatele și patronatele, uh, să vedem că ambele părți spun că dialogul social nu poate funcționa decât dacă ambele părți uh, sunt pe picior de egalitate, dacă ambele părți au o anumită forță, dacă pot să discute, să intre în conflict și să-și găsească soluții. Mă interesează cum însoțiți dumneavoastră dialogul social. Considerați că există progrese, după exemplele de cele mai bune practici din Europa, pentru că avem o economie socială foarte puternică în Europa, parteneriatul social e foarte puternic, sunt unele state însă unde sindicatele sunt descrise chiar ca o mafie, Considerați că există evoluții comparabile și ce șanse sunt ca aceste modele să fie de succes, aceste modele ale dialogului social, nu doar în lume, ci și uh, în Europa? Cum pot fi uh, exportate mai mult? Apoi, politica industrială a fost unul din subiectele la care v-ați referit. Cum uh, poate Uh, să se poarte un astfel de dialog social, cum poate să-și aducă contribuția la reindustrializarea Europei. M-ar interesa modul în care analizați reformele de pe piața de muncă din Europa, pentru că le-ați menționat. Care sunt cele mai reușite reforme ale pieței muncii? Aveți și exemple în acest sens legate de reforme de piață de muncă care n-au avut efecte sau chiar au avut efecte negative, uh, din care am putea învăța noi ca să facem politici mai bune? În legătură cu OSHA, ați vorbit de stresul la locul de muncă, depresia la locul de muncă. Acestea reprezintă costuri enorme pentru societățile noastre europene și, desigur, pentru cei vizați, uh, o povară foarte mare. ne confruntăm și cu provocarea că mm, uh, societatea îmbătrânește tot mai mult și de aici derivă noi provocări pentru sănătate și protecția muncii. Mă gândesc la prevenție, la persoane care um, contribuie la dezvoltarea societății noastre. Am discutat la Strasbourg despre RIFID. Dumneavoastră, ca agenție, sunteți implicați în această discuție? Este cu siguranță foarte interesantă pentru noi discuția și cred că și know-how-ul dumneavoastră este benefic pentru toate instituțiile europene și cred că ne puteți da informații interesante despre protecția sănătății Uh, și siguranței la locul de muncă și RIFIT reprezintă tot un cadru în același uh, domeniu. O întrebare concretă în legătură cu OIRA e un instrument foarte bun pentru întreprinderile mici și mijlocii. Din câte știu eu, în multe țări, în multe organizații, uh, partenerii sociali folosesc acest instrument și l-au adoptat foarte bine sunteți de părere că ar trebui să avem și alte instrumente pentru întreprinderile mici și mijlocii? Credeți că ar trebui să dezvoltăm noi sau dumneavoastră alte instrumente pe care să li le punem la dispoziție? În legătură cu ultimele agenții, mă scuzați că <laughs> vorbesc atât de mult, dar sunt atât de multe agenții. Uh, ETF este bine să nu ne uităm doar spre interior, așa cum fac celelalte agenții, ci, uh, sigur, să ținem cont și de problemele și de evoluțiile, de fapt că nu sunt totdeauna probleme, uh, din alte părți. De exemplu, migrația are o influență pozitivă de multe ori asupra Europei și cred că este bine că putem să intervenim la fața locului prin formare, prin educație, astfel contribuim, cred eu, la democratizare, deci susținem aceste state ca să se dezvolte apoi și economic uh, și cred că este un lucru foarte important și știu uh, din munca mea, din munca mea din delegația uh, cu Balcanii, că e foarte importantă dezvoltarea unui sistem de formare profesională, pentru că șomajul și sărăcia în state terțe influențează apoi Uniunea Europeană. O constatare este că actorii locali sunt implicați prea puțin, iar calificările se uh, oferă prea adesea la modul central uh, de către autoritățile de stat. Uh, cum putem să implicăm parteneri strategici? Ați vorbit, cred, despre Tunisia, ați dat uh, un exemplu de acolo și tocmai se pune problema dialogului social. Uh, oare și uh, sindicatele pot fi implicate tot mai mult, partenerii sociali. Această idee de blue card, de card albastru, mi se pare una care merită urmărită. Pentru că, da, avem patru agenții, avem puțini colegi, mm, cred că E foarte important ca agențiile să fie analizate aici la noi la comisie, vorbesc cam mult, e adevărat, dar uh, mi se pare că e foarte important să exportăm un model economic și social pozitiv, nu numai uh, efectele negative. Mulțumesc mult! Mai departe, uh, doamna Șoidrova. Děkuji také za prezentaci. Jsem novou poslankyní tady. Aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru prezentări. Eu uh, sunt uh, nou eurodeputat și pentru mine e foarte important să vă cunosc munca. Aș avea două scurte comentarii în legătură cu CDFOP. Aș dori să subliniez că toate reformele din învățământul vocațional sunt puse în aplicare. Ați spus că acestea se petrec mai repede sau mai încet în diferitele state membre, dar ele trebuie să fie puse în aplicare în uh, corelație cu uh, lumea afacerilor și cu partenerii sociali. Deci să existe o legătură strânsă între educație și uh, muncă apoi. În multe state se poartă discuții foarte intense despre uh, care ar trebui să fie prioritatea, să spunem o educație de liceu teoretică generală sau o educație profesională. În unele state membre UE, nu dau nume, există restricții administrative referitoare la numărul de studenți, de elevi, de elevi din învățământul teoretic, ca să se susțină învățământul profesional. Pentru că în acele state se consideră că din ce în ce mai mulți tineri ar trebui să um, fie pregătiți să intre imediat pe piața de muncă. Se consideră că este mai util așa și eu cred că în acest fel um, limităm uh, libertatea de a alege a tinerilor. Este o anumită tendință care se constată în unele state, dar v-am zis că nu doresc să le numesc și tocmai pentru a alege tendința cea mai corectă în educație, în formare, ă, poate n-ar fi rău să se introducă și o activitate de monitorizare referitoare la rezultatul educației și ă, situația pieței de muncă. Cred că este bine pentru o politică de calitate în aceste state europene și în Europa în general. Al doilea comentariu, agenția ETF. Sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. Ați vorbit despre cooperarea cu Ucraina, ați spus că ați dori să transformați învățământul superior, să reduceți numărul de universități în favoarea învățământului uh, superior specializat, vocațional. În Ucraina, cam 70% dintre universități, uh, dintre studenți uh, obțin o diplomă de licență. Și se pare că guvernul nu este mulțumit de acest tip de educație pentru că studenții obțin o diplomă la 21-22 de ani și nu au de fapt o pregătire suficientă. Deci un, o astfel de transformare este foarte importantă pentru ca Uniunea Europeană deci, să fie activă aici. Cred că ar fi important să ajutăm guvernul ucrainean și în acest sens. Mulțumesc, doamna Cuneva. Da Mulțumesc. Mă numesc uh, Constantin Cacuneva și am o întrebare pentru reprezentantul uh, uh, uneia dintre agenții și anume pentru domnul care reprezintă Eurofound. Aș vrea să știu dacă ați analizat situația lucrătorilor independenți pentru că foarte des uh, este un tip de muncă ilegal. Și nu vreau să vorbesc despre lucrătorii independenți care aleg să lucreze în acest fel, ci vreau să vorbesc despre cei care sunt concediați de angajatorul lor și apoi rămân și lucrează pentru același angajator uh, cu contract de lucrător independent. Deci, continuă, practic, să facă același lucru, dar sunt tratați ca niște independenți. Sau lucrează pentru alți angajatori, însă tot uh, în același mod uh, fac același lucru pe care îl făceau ca și salariați. V-ați uh, ocupat de acest subiect? Ați analizat această problemă? Thank you very much. Mulțumesc. Mai avem acum 5 minute din reuniunea noastră. Ca de obicei, când vin agențiile la noi, sunt foarte multe întrebări și colegii care sunt prezenți sunt foarte implicați. Eu aș putea să dau acum cuvântul două minute fiecărui invitat a, ah, dar mai sunt două persoane care vor să pună întrebări, deci le dau și lor câte două minute și dumneavoastră, de fapt, ne dați răspunsurile după aceea în scris mai bine. Pentru că, spune președinta, nu vom mai avea interpretare. Okay. We'll try. Haideți să încercăm, spune președinta. Interpreții vor mai rămâne puțin peste program. Deci trecem la domnul Pirinski. Vă rog să puneți întrebarea, dar să fiți succint. Uh, Mulțumesc, uh, domnul președinte. Mă bucur că am ocazia de a vorbi cu directorii acestor patru agenții nu voi pune neapărat întrebări, uh, voi face mai degrabă recomandări sau propuneri. Este vorba despre activitățile acestor agenții și planul de investiții a domnului Juncker. Mă tem că know-how-ul de, pe care îl au aceste agenții cu privire la formare, la piața muncii, cu privire la cadrul larg al angajării și al ocupării ar trebui să fie cu toate mai uh, bine folosit în uh, acest, pro, în acest proces de pregărire pregătire și selecționarea a proiectelor care vor fi uh, finanțate. Chiar în dimineața aceasta vorbeam despre subiectul acesta. Uh, distribuirea geografică și sectorială a proiectelor este Uh, foarte, sau sunt foarte importante și în stabilirea echilibrului pe care ni-l dorim, cred că avem nevoie de know-how-ul acesta pe care uh, l-au uh, pus în evidență cei patru directori. Într-adevăr, uh, Proiectele finanțate trebuie să fie profitabile, dar profitul până la urmă nu este totul. Dacă căutăm doar profit, atunci mă tem că acest plan de investiții nu va aduce acea schimbare pe care ne-o dorim la nivel european și de care Europa are nevoie. Aceste agenții, din punctul meu de vedere, por, pot să ne ajute la identificarea proiectelor interesante din punct de vedere economic, uh, dar care să și ducă la o maximizare a oportunităților de angajare. Mă voi opri aici, sper că am fost suficient de clar. Mulțumim. Urmează doamna Zanoca. Mulțumesc, voi fi subcintă. voi uh, vorbi și eu despre coordonarea planificărilor uh, care stau la baza cercetării. Am uh, am informații, dețin informații de primă mână cu privire la maniera în care Eurostat își desfășoară anchetele și mi-am dat seama că până la urmă acest subiect este unul și de importanță politică. Sper din tot sufletul că aceste agenții vor coopera de asemenea uh, și cu Eurostat. E importantă această colaborare pentru ca eforturile să nu fie duplicate, uh, să, să se atingă acea plus valoare pe care o, de care avem nevoie la nivel de cercetare. În momentul de față, din câte știu eu, există o problemă legată de coordonarea cercetării, în special în ceea ce privește agențiile OSHA și Eurofound. Dar cam atât din partea mea, toate cele bune. Putem continua? Mai dorește cineva să adreseze o întrebare? mai puțin o întrebare cât uh, un comentariu general. Vreau să le mulțumesc directorilor agențiilor pentru toate cele pe care ni le-au transmis. Voi face un comentariu de factură generală. Pentru întrebări voi opta pentru calea bilaterală. Uh, Multe s-au spus, uh, însă cred că e important să subliniem necesitatea coordonării activităților acestor agenții. E greu să vorbim aici despre formare, mobilitate, educație, despre sistemele duale, despre angajații în vârstă atâta timp cât nu ținem cont de faptul că între statele membre există mari diferențe. În partea de sud a Uniunii Europene avem state cu avem situații care nu seamănă deloc cu situațiile din statele din nord. De asemenea, sistemele de producție diferă de la stat uh, la stat gradul de industrializare este cu totul altul în diferitele state membre ale Uniunii Europene. Uh, există de asemenea state membre în care mobilitatea este oarecum forțată, nu este nici pe departe una voluntară. Mai avem și uh, consecințele aduse cu sine de reforma piețelor muncii. Astăzi vorbim despre planul de investiții, despre orizontul 2020, etc., etc. Bineînțeles, sunt totul de acord cu cele spuse aici și mă bucură să aud asemenea lucruri, dar, pe de altă parte, sunt de părere că toate acestea nu ne ajută prea mult atâta timp cât nu soluționăm problemele într-o manieră coordonată, atâta timp cât nu uh, ne asigurăm că piața muncii este mai produc- productivă, etc. Doamna președinte, Noi, bineînțeles, ne concentrăm în momentul de față pe planul de investiții, strategice. De asemenea, ne axăm și pe problemele ce decurg din migrație. Tocmai de aceea v-aș cere fiecăruia în parte să ne prezentați viziunile dumneavoastră cu privire la uh, aceste subiecte. Nu vreau să vă rog să răspundeți la toate întrebările care au fost adresate, sunt numeroase, dar am reușit să vă arătăm care sunt uh, interesele noastre. Mulțumesc mult de tot, spune domnul Caleia. S-au pus multe întrebări foarte interesante. În prezentarea mea am spus clar că agențiile europene, nu doar ale noastre, ci toate celelalte, aduc mai aproape Uniunea Europeană de nevoile cetățenilor europeni. Asta spuneam la început. Aceasta este ambiția pe care o am atât eu cât și colegul, colegii mei. Tot ceea ce ține de cercetare, tot ceea ce ține de evaluarea politicilor uh, are ca numitor comun uh, cetățeanul european, european și nevoile sale. Ne întrebați uh, care este punctul, punctul forte al formării ocupaționale, al formării um, profesionale. Ei bine, noi știm clar că această formare este esențială dacă e să ne ridicăm la nivelul așteptărilor în ceea ce, și să satisfacem nevoile economiei. Însă, în același timp, suntem conștienți de faptul că anumite soluții care s-au uh, dovedit uh, a fi încununate de succes în unele state membre nu pot fi pur și simplu preluate de celelalte state membre. Tocmai de aceea noi încercăm să uh, analizăm în detaliu, să, să ne bazăm în analizele noastre pe experții de la nivel național, pe condițiile de la nivel național și de asemenea pe nevoile cetățenilor europeni. Tocmai de aceea vorbeam despre motoul nostru, de la rădăcini spre drumuri noi. Uh, practic, sloganul nostru nu face nimic altceva decât să accentueze importanța uh, evaluării la fața locului. Ne întrebați uh, ce putem să recomandăm în, condiții, uh, în ceea ce privește combaterea șomajului în rândul uh, tinerilor. Bineînțeles că avem recomandări, uh, le puteți găsi găsi. Însă important este ca aceste recomandări să poată fi făcute, să fie într-adevăr, uh, să poată fi într-adevăr puse în, aplicate, uh, în aplicare în statele membre. La Siena, la conferința noastră, am spus cât se poate declar că pornim de la politicile europene în analiza noastră și după aceea încercăm să contextualizăm instrumentele și politicile europene în diferitele contexte uh, care există în diferitele state membre. Aceasta este o manieră de analiză care ar trebui să îmbunătățească punerea în aplicare a politicilor europene și aceasta este, această îmbunătățire este marea ambiție a noastră uh, pentru anii 2016-2020. Noi vrem ca politicile europene să fie puse în aplicare în forme diferite. Dar politicile europene ar trebui să poată merge mână în mână, indiferent de forma pe care o iau, și să aducă o plus valoare europeană, pentru că până la urmă vorbim despre calitatea vieții, despre locuri de muncă, despre eh, condiții mai bune de viață. Deci ambițiile sunt comune, dar soluțiile pot fi diferite și tocmai de aceea trebuie să atragem în forurile noastre uh, Ehm, atât experții cât și cetățenii europeni. Și iată, de asta ne aflăm aici în ehm, Parlamentul eh, European pentru a discuta tocmai cu dumneavoastră eh, nevoile cetățenilor europeni ai căror reprezentanți sunteți chiar dumneavoastră. Acesta, aceasta este marea noastră prioritate pentru anii 2017-2020. Mulțumim, domnul Menandes Valdes, aveți cuvântul. Mulțumesc. Voi răspunde întrebării cu privire la liber profesioniști. Conform uh, studiilor atât ale noastre cât și a altor foruri europene, nu, vă dați seama că până la urmă liber profesioniștii nu sunt chiar atât de liber profesioniști. Dar uh, tocmai de aceea am, tocmai pentru că ne dorim să clarificăm situația liberilor profesioniști în contextul acesta al muncii ilegale, am demarat o serie de, sau vom demara o serie de uh, Uh, sondaje și de asemenea vom crea rapoarte pe tema aceasta pe care le vom include mai apoi în platforma despre care vă vorbeam la uh, început. Doamnei Steinruck, vreau să-i mulțumesc pentru toate remarcele. Într-adevăr, calitatea locurilor de muncă este una dintre prioritățile noastre. Încercăm să evaluăm această calitate. Avem un, uh, un uh, tabel de marcaj cu patru uh, niveluri diferite. Vă, vă pot explica în detaliu în bilateral acest tabel al nostru, dar el ne ajută să ne dăm seama care este uh, calitatea locurilor de muncă în Europa. Uh, și astfel ajung la întrebarea dumneavoastră cu privire la uh, maniera în care funcționează sau nu reformele pieței muncii în uh, diferitele state membre ale Uniunii Europene. Noi analizăm aceste reforme, încercăm să evaluăm imaginea de ansamblu, după aceea uh, situațiile din uh, diferitele state membre și încercăm să venim cu idei, cu, cu rezultate cât se poate de concrete. Nu e foarte ușor. Există state membre care încearcă să flexibilizeze piața lor a muncii, dar trebuie să evaluăm în acest context calitatea calitatea locurilor de muncă create și uh, durabilitatea lor, pentru că durabilitatea este foarte importantă din punctul nostru de vedere, durabilitatea locurilor de muncă. Dumneavoastră vorbeați și despre dialogul social și exemple. Uh, noi știm cât se poate declar că statele membre care au rezistat cel mai bine în timpul crizei sunt tocmai cele în care Uh, dialogul social funcționează bine. Știm de asemenea că coordonarea între diferitele niveluri este absolut esențială în cadrul statelor membre. De asemenea, dacă Uh, dialogul uh, social la nivel național este absolut esențial. Uh, acesta trebuie să funcționeze în cazul în care se va trece într-adevăr la un dialog social la nivel european. Și acum trec la spaniolă pentru a răspunde doamnei Lopez. Dumneavoastră îmi puneați o întrebare cu privire la diferitele inițiative politice ale noastre. Ei bine, noi nu venim cu inițiative politice, noi încercăm pur și simplu să ușurăm viața decidenților politici, Comisie, Consiliu, Parlament. În momentul de față însă pregătim un document cu privire la relațiile de muncă din diferitele state membre. Uh, noi nu încercăm, bineînțeles, să îi lăudăm sau să îi îngropăm pe alții, ci încercăm pur și simplu să evaluăm care sunt criteriile care stau la baza unui dialog social funcțional. Doamna Ședlacek, mulțumesc și eu voi începe prin a răspunde în germană doamnei Steinbrück. În ceea ce privește RIFIT, nu, n-am fost implicați. <laughs> Documentul ar arăta altfel în cazul în care am fi fost implicați. Se dorea simplificare, scăderea birocrației, în special în ceea ce privește IMM-urile. Bineînțeles, suntem de acord cu aceste ambiții. Tocmai de aceea am creat instrumentul numit OIRA. OIRA ajută IMM-urile. Experiența noastră ne arată că tocmai în micile întreprinderi uh, accidentele de muncă, stresul uh, sunt mai pregnante. Și tocmai de aceea am creat acest instrument uh, pentru a atrage atenția asupra importanței aspectelor de sănătate la locul de muncă și în rândul IMM-urilor. Dar asta nu înseamnă că regulile trebuie să fie altele pentru IMM-uri. Nu, sunt de părere că toate companiile, indiferent de dimensiunile lor, trebuie să fie supuse exact acel, uh, acelorași reguli. Dar în cazul IMM-urilor, e nevoie de, de acordarea unui sprijin suplimentar pentru, pentru respectarea acestor norme. Mă împuneați uh, o întrebare cu privire la uh, OIRA. OIRA, da, într-adevăr, este un instrument care, practic, are la bază o serie de baze de date, o serie de informații care au fost colectate de către experți la nivel uh, național. Uh, Uh, acest, uh, această bază de date se va transforma mai apoi într-o platformă care se dorește a fi uh, practic modernizată și actualizată de către experți pe viitor și la nivelul statelor membre. Toate aceste, plan, aceste platforme trebuie să ajute tocmai IMM-urilor, IMM-urile. Eurostat. Vorbeați despre Eurostat. Experiența noastră cu Eurostat a fost una întotdeauna uh, bună. În toate studiile pe care le-am uh, demarat noi, am încercat să uh, nu duplicăm eforturile făcute de Eurostat. Chiar avem un angajat care tocmai pe asta, de asta se ocupă, de ne de neduplicarea eforturilor făcute de către uh, Eurostat. În ceea ce privește rețelele pe care le-am constituit uh, la nivel european. Ei bine, aceste rețele există, ne întâlnim de trei ori pe an cu uh, reprezentanții rețelelor. Uh, rețelele sunt formate, practic, din agenții, din birouri din fiecare stat membru în parte, deci, iată, noi colectăm informații de pe teren. Dacă vorbiți despre planul de investiții, noi considerăm sau eu consider că uh, alegerea proiectelor ar putea să decurgă mai degrabă din discuții purtate cu reprezentanții acestor rețele, cu cei care sunt activi la nivel național. Uh, Uh, noi avem uh, rețele constituite din parteneri sociali, din part- uh, birouri și oficii naționale și considerăm că aceste idei pe care le-am colectat la, pe teren ar putea să fie folosite într-adevăr pentru cristalizarea acelor proiecte, selectarea acelor proiecte care trebuie să fie finanțate. Doamna Șerbani. Mulțumesc eurodeputaților pentru întrebările și observațiile lor. Um, voi reacționa și eu foarte pe scurt. Mulțumesc, doamne Iuta Steinruck, uh, pentru că am mulțumit staffului nostru și eu doresc să mulțumesc experților independenți pentru că, într-adevăr, tot ce facem este un efort colectiv și mulțumesc și comisiei care conduce Consiliul nostru de Administrație. Cred că capitalul social despre care ați vorbit la început ar putea fi tema următorului seminar al celor patru agenții. Cred că este vital să abordăm acest subiect ceea ce facem în țările partenere, observăm că sprijinul pentru dezvoltare funcționează cel mai bine în țările în care guvernanța funcționează și guver prin guvernanță înseamnă administrație publică, angajatori, angajați, uh, uh, societate civilă. Uh, și cred că e interesant să discutăm despre cum învață ceilalți din Europa Um, creând în Consiliul Economice și Sociale cu aceste țări și asigurându-ne că acestea participă în politice publice din țările respective. Deci dacă doriți, pentru că ETF-ul se va ocupa de organizarea următorului, uh, următoarei conferințe comune, putem să abordăm acest subiect în dezbaterea noastră. Să discutăm deci despre dialogul social în serviciile publice, indiferent de domeniul de acțiune. Doresc să mulțumesc și doamnei deputate din Cehia când, pentru că a vorbit despre Ucraina. Uh, într-adevăr, am învățat multe de, am avut multe de învățat. Politicile publice, dacă nu uh, sunt bine percepute, nu servesc la nimic. Dacă cetățenii nu-și dau seama că aceste politici sunt pentru ei, nu sunt bune la nimic. Și am avut experiențe dificile să nu uităm că în Tunisia, prin măvara arabă, a început în mișcările sociale ale studenților, pentru că uh, cursurile care le erau oferite nu erau potrivite și nu le oferau perspective și în toate țările cred că trebuie să analizăm cum se răspunde uh, aspirațiilor oamenilor uh, prin programele de învățământ în, din țările respective. Uh, migrația nu este bine gestionată. Nu trebuie să fac referire la <laughs> Uniunea Europeană pentru că nu este mandatul ETF, dar eu v-aș spune, vă rog, faceți ceva și aici în Europa, dar doresc să spun că în țările de origine mai sunt multe de făcut, nu doar de câte guverne și agențiile specializate, ci și de angajatori cu uh, implicarea sindicatelor pentru a se uh, lucra în momentul plecării acestor migranți și în momentul întoarcerilor. Doamna Jean Lambert a spus deja um, că dorește să afle rezultatele studiului uh, uh pe care am pregătit pe această temă. Uh, Vă vom prezenta cu plăcere. Atât am avut de spus. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru toate aceste răspunsuri, pentru contribuțiile dumneavoastră la dezbatere. și pot să spun agențiile doar ceea ce cât v-am spus la și data trecută, când ați venit, bine ați venit înapoi și să reveniți și altă dată în vizită. Acestea fiind spuse, se încheie ședința. Următoarea ședință va avea loc pe 3 februarie și apoi um, pe 26 februarie. Vă mulțumesc!